być może koncentrują się na tej kolacji, o, którym, o której pan, pan mówił. A chciałem zapytać, jaką, jak, jak pan to widzi, jak prezydencja to widzi, jak rozwiązać... to? O conlucrare în chestiunile care interesează ambele părți. Deci cum vedeți dumneavoastră acest raport, cum vede președinția spaniolă acest raport? O altă întrebare se referă la Georgia. Bineînțeles, suntem cu toții conștienți de faptul că Uh, există în curs de desfășurare negocierile de la Geneva. Dar uh, cum vedeți dumneavoastră în viitor posibilitatea participării forțelor internaționale și uh, prezența acestor forțe în Afhazia, în Osetia de Nord, pentru a înlocui uh, forțele uh, rusești. Credeți că ar fi posibil și ce trebuie să se întâmple ca să ajungem la o altare situație? Mulțumesc, domnul Gorgie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ambasador, pentru uh, această prezentare foarte cuprinsătoare pe care ne-ați oferit-o. Nici nu se putea să fie o prezentare mai concisă, având în vedere diversitatea ă, preocupărilor în acest domeniu al politicii europene de securitate și de apărare. Am ă, o întrebare legată de cooperarea structurată există, ea în practică deja problema a fost atinsă de antevorbitori. Sau este vorba de o succesiune de reuniuni separate? Cum credeți că se poate duce la îndeplinire obiectivul acestei cooperări structurale permanente în perspectiva dezvoltării unor capacități operative, având în vedere și uh, necesitatea ca această cooperare să se desfășoare uh, cât mai transparent. Ați mai vorbit și de posibilitatea de a stabiliza și de a extinde echipa uh, care uh, lucrează sub egida ONU. Cum se realizează coordonarea între această celulă de coordonare și, și uh, Um, echipa de coordonare în cadrul protecției împotriva catastrofelor. Cum credeți că pot fi utilizate mijloacele financiare militare și civile care să faciliteze o mai bună coordonare? Iar în documentul Consiliului este vorba despre uh, managementul crizelor și directoratul de planificare este într-adevăr una din structurile care trebuie să fie create urgent. Mă întreb dacă în cadrul acestei structuri care este prevăzută, sau pe fundalul acestei structuri pot să funcționeze celelalte domenii. Să devină un fel de suprastructură? Oare? Și uh, ea, în cazul acesta, ar trebui să fie subordonată direct în altei reprezentante și nu secretariatului general al Consiliului? Și, în ultimă instanță, Ehm, evenimentele sunt într-adevăr îngrijorătoare, mă refer acum la atentatul de la Mogadishu. Ehm, probabil că una din cele două mișcări islamice este responsabilă de acest atentat. Există oare o colaborare între aceste grupări? Și oare aceste uh, grupări uh, doresc astfel să uh, ajungă mai ales la resurse financiare sau este vorba mai degrabă de obiective politice pe care uh, le urmăresc? Și cum credeți că s-ar putea interveni aici, inclusiv în ce privește uh, pregătirea în Uganda? Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ambasador, ne-ați oferit o, o imagine destul de amplă despre locurile în care noi încercăm să ne implicăm pentru aplanarea conflictelor din lume. Dacă aș găsi o formulare mai puțin diplomatică, uh, Uh, pentru că eu am lucrat mulți ani în diplomație, dar acum am un alt statut, aș spune că uh, deja um, noi avem o rețea foarte amplă în lume și că ne apropiem puțin de uh, denumirea de jandarm mondial. Ei bine, dacă noi nu uh, uh, avem o analiză politică foarte clară, obiective politice foarte clare, un background foarte clar în legătură cu ceea ce ne propunem să facem și uh, cu modul în care dorim să atingem obiectivele noastre, asta poate să aibă, să spunem, și o conotație negativă. Eu aș vrea să am de la dumneavoastră o analiză din perspectivă politică a tuturor misiunilor în care suntem implicați. De pildă, uh, Bosnia Aici uh, președintele nostru a formulat deja uh, întrebări în legătură cu Bosnia-Herzegovina și este clar că nu este doar important să avem suficiente trupe, trebuie să știm și de ce trimitem aceste trupe acolo și dacă această prezență este sau nu justificată. Eu am fost recent în Bosnia și chiar în repetate rânduri am stat de vorbă cu politicieni din Bosnia, cu oameni care sunt mai puțin angajați în politică și uh, nu consideră că există un uh, pericol de securitate uh, în Bosnia care să justifice o prezență militară străină atât de numeroasă. Există probleme politice în această țară. Dar eu trebuie să spun că uh, noi nu prea avem succes în a veni în întâmpinarea uh, așteptărilor lor în domeniul uh, politic, de pildă. Iar aceste probleme în Bosnia încep deja cu problema că uh, copiii uh, școlari nu vorbesc, nu comunică între ei, folosesc trei intrări uh, diferite că istoria este uh, prezentată uh, uh, unilateral, că tinerei generații se inoculează un sentiment de ură. Ei bine, eu nu știu cât de utilă este prezența forțelor de securitate, de menținere a unui climat de securitate acolo dacă noi nu reușim să-i ajutăm să schimbăm lucrurile eh, din punct de vedere al mentalității politice. Și cred că acest lucru este aplicabil și uh, puțin diferențiat și în alte locuri. Poate că uh, problema nu este atât de diferită în Somalia. Altea câteodată pare a fi un un joc pe calculator, o bătălie între uh, navele pirat și navele menite să asigure securitatea, acolo uh, se alargă reciproc și uh, este pasionant să vezi cine va câștiga. Și uh, Eh, eu cred că ar trebui să abordăm puțin eh, soluționarea problemei din altă perspectivă decât de a trimite noi și noi eh, nave militare acolo. Sigur că putem să ne bucurăm de disponibilitatea unor state noi de a participa la aceste misiuni navale. Va fi un angajament, să spun, tot mai colorat eu sunt de acord că întrebarea mea nu a fost uh, foarte concisă, poate că uh, am uh, o viziune ușor anarhică vis-a-vis -vis de aceste probleme, dar aș vrea să aud și părerea dumneavoastră și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Galer. A, domnul Galer acum. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul Galtieri a abordat deja două din subiectele care mă interesează și pe mine, uh, CMPD și Uganda. Dar în ce privește problematica CMPD, dacă ne uităm la organigrame alternative care există, ceea ce își imaginează Consiliul în legătură cu serviciul uh, extern, uh, și, uh, pe de altă parte, proiecția făcută în raportul brock ferhofstadt atunci constatăm că sunt organigrame foarte diferite. Și în varianta Parlamentului Ehm, de fapt, acest serviciu ar trebui să ehm, se să-și desfășoare activitatea sub egida eh, secretarial general. Puteți să ne spuneți de ce Consiliul preferă uh, cealaltă variantă și nu uh, uh, cea propusă de noi sub controlul Secretariatului General? În ce privește misiunea Atalanta, s-au uh, spus multe lucruri pozitive, dar noi cu toții știm că soluția problemelor legate de Atalanta uh, trebuie să uh, fie găsite la nivelul guvernului somalez și nu pe mare. Noi, de altfel, avem programate niște misiuni de pregătire a forțelor somaleze de controlele polițienești, uh, care poate fi cooperarea cu Statele Unite și acolo se organizează uh, tabere de antrenament în Uganda. Putem interacționa de asemenea cu Națiunile Unite dacă acest lucru devine fezabil. Mulțumesc foarte mult, domnul Svoboda. Vreau să revin la Eh, Bosnia-Herzegovina. Eh, domnul Weigel eh, a pus o întrebare, dar de fapt a oferit și un răspuns. Am o întrebare foarte simplă. Ați menționat-o pe înalta reprezentantă. În contextul trupelor noastre există uh, uh, o legătură cu Consiliul uh, atâta timp cât vom avea un alt reprezentant, vom avea și trupe angajate avem un uh, alt reprezentant în uh, Bosnia și avem trupe acolo, de pildă. Iar în legătură cu China, ați menționat China în contextul misiunii Atalanta. Există alte domenii de cooperare cu China în probleme de securitate sau acela este singurul element de cooperare între Uniunea Europeană și China în probleme de securitate? Mulțumesc! Merci, Monsieur Zemke. Mulțumesc, domnul Zemke. Jeśli można, to ja bym... Mulțumesc! Aș vrea să mă refer la o problemă despre care eu cred că este deosebită importanță pentru comisia noastră. În orice caz este în legătură cu domeniul dumneavoastră de competență, domnule ambasador. Sistemele umane și procesele pot fi testate cel mai bine în situații de criză și uh, am avut recent catastrofa cu tremurul din Haiti, la care mă voi referi în curând, și cealaltă problemă este cea menționată de domnul Pașcu, norul vulcanic. Încep cu cel de-al doilea punct. Am avut impresia că după erupția vulcanului um, a izbucnit un haos în Europa și uh, um, singurii care au uh, semnalizat această situație haotică au fost companiile aeriene, pentru că ele au înregistrat zilnic pierderi foarte mari. Ei bine, uh, noi asemenea surprize din partea naturii am putea avea și în viitor. Întrebarea mea este următoarea. Există oare dincolo de cadrul național propriu zis? și dincolo de companiile economice, există oare posibilitatea să reacționăm la asemenea situații? Pentru că Catastrofele naționale, eh, naturale, din păcate, nu țin seamă de uh, zonele uh, geografice ale statelor, de uh, granițele naționale. Eu cel puțin trebuie să spun că um, sunt foarte neliniștit când văd că instituțiile europene au o atitudine foarte pasivă în asemenea situații. Dumneavoastră, domnule ambasador, a spus că în cadrul discuțiilor ministrilor apărării sub președinția spaniolă, am încercat să tragem uh, concluzii din criza din Haiti. După părerea mea, lucrurile stau în felul următor. Această catastrofă, de fapt, ne-a deschis ochii în legătură cu problemele pe care le avem noi în Europa. Prima problemă, a fost că Uniunea Europeană a reacționat prea târziu. Asta a putut fiecare să constate dacă uh, a urmărit programele de televiziune. Sigur că americanii erau mai apropiați de zonă, au ajuns mai repede, dar nu cred că distanța geografică a fost uh, principala problemă. Eu cred că uh, Europa, în comparație cu alte state, a fost târziu prezentă în Haiti. Uh, multe țări și-au trimis uh, iarăși destul de haotic uh, ajutoarele acolo, țări din Uniunea Europeană, dar de fapt instrumentele europene s-a dovedit că sunt foarte slabe. Nu au putut să fie organizate transporturi comune aeriene ale Uniunii Europene, nu s-a putut activa un buget european rapid întreb și eu ce concluzii putem trage din asemenea situații. Mulțumesc, doamna Gomes. Uh, Ambassador, uh, thank you for expose. I, I subscribe. Mulțumesc pentru expunere, pentru prezentarea făcută, domnule ambasador. Mă alătur și eu întrebărilor adresate de colegii mei privind um, structura um, de cooperare consolidată. Aș dori să vă întreb în legătură cu Afganistanul dacă Dacă încercați să vă ocupați mai mult de statul de drept decât să încercați până acum, mă refer la statul de drept și nu neapărat uh, la acțiunile polițienești, fiindcă în momentul în care în 2008 am trimis uh, misiuni parlamentare, am ajuns la concluzia că degeaba avem misiuni polițienești dacă nu facem ceva și în ceea ce privește statul de drept. S-au uh, luat niște inițiative din partea Italiei în acest sens, uh, dar nimic mai mult. În ceea ce privește Irakul, aș dori să vă adresez o întrebare și văd că în prezentarea Consiliului, în ceea ce privește întâlnirea de pe 26 aprilie, se face referire la o revizuire strategice a EULEX în Irak în ceea ce privește și o prelungire până în 2012. Într-adevăr, această misiune este foarte importantă, dar mai funcționează? Vreau să vă întreb dacă uh, mai, de, mai desfășurăm activitatea uh, sub uh, egida britanică și dacă, și asta pentru, vă întreb, fiindcă Parlamentul European a făcut pro, o propunere pentru a căpăta mai multă autonomie a prezenței noastre. Știu că Știu că s-a dat un, un mandat uh, delegației Parlamentului European și nu știu cum ne oferă acest lucru mai multă autonomie sau nu. În ceea ce privește Somalia, din ce a spus dumneavoastră și din ce știm și noi, din informațiile pe care le avem uh, să știți că, din păcate, am în continuare multe semne de întrebare în ceea ce privește mm, valabilitatea acestei misiuni, dat fiind uh, că mm, nu știm dacă oamenii pe care îi instruim nu vor ajunge până la urmă în rândurile mm, piraților. Very, very, very risky game. Nu Vor ajunge până la urmă la Al-Shabaab I read in this report, I mean... în, în grupări teroriste uh, și în ceea ce privește uh, Congo. Vreau să vă spun că noi nu rezolvăm nimic aici, fiindcă nu reușim să oprim încălcările drepturilor omului împotriva femeilor și abuzurile împotriva copiilor. Degeaba avem misiuni în Congo dacă nu reușim să schimbăm lucrurile la fața locului în domenii atât de cruciale unde avem, unde, unde se unde există încălcări atât de grave ale drepturilor omului. Nu ar trebui poate să se reevalueze această misiune la Consiliu și să ne și să îi dăm personal de care are nevoie, mandatul de care are nevoie pentru a schimba lucrurile. Același lucru este valabil și cu Guinea-Bissau. Este ridicol că într-o țară în care noi am putea schimba ceva, unde interesele noastre sunt în joc, fiindcă vorbim uh, despre uh, o țară un țar, un stat narcotic, un narcostat uh, și iată asta la, la ușa noastră, la pragul nostru. Și lucrurile acestea nu s-ar întâmpla dacă prin misiunea noastră am reușit să ajungem la rezultate, să întreprindem ceva. Iată, această, această lipsă de rezultate mă înspăimântă, mă întreb de ce nu reușim să facem ceva, de ce nu reușim să schimbăm lucrurile la fața locului. Sigur, pe mine nu mă deranjează că avem o misiune acolo, dar trebuie să-i dăm capacitatea de care ne, capacitățile de care ne nevoie și mandatul necesar pentru a face ceva. În ceea ce privește Agenția Europeană de Apărare, uh, Văd că s-au uh, sporit sarcinile atribuite agenției, lucru foarte important, dar am reușit uh, să dăm un buget multianual uh, acestei agenții, fiindcă prietenii noștri din Marea Britanie ne pun bețe roate aici, ceea ce subminează funcționarea Agenției Europene de Apărare. Iată, îi dăm atâtea de făcut, dar nu îi dăm finanțare. Uh, da, Cathy Ashton a, a influențat uh, lucrurile, le a adus vreo schimbare, eu aș spera să facă acest lucru, este uh, din Marea Britanie și acum se ocupă de politica europeană de apărare și securitate. Bun. În cele din urmă, iată, acum ne confruntăm cu o criză financiară și economică fără precedent. în armatele noastre naționale se fac foarte mari reduceri ale bugetului și a capacităților. Cum, cum rămâne cu uh, situația capacităților militare de care avem nevoie la nivelul Uniunii Europene, mai ales uh, elicoptere? Am văzut că uh, s-au cheltuit bani în uh, afaceri uh, pline de corupție, cum ar fi uh, statul, uh, cum ar fi în țara mea, Portugalia. Nu s-au făcut, nu s-au făcut decât afaceri corupte. 40% din aceste ca, din afacerile încheiate au fost corupte. Mulțumesc foarte mult. Domnul Kirilov are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ambasador, am citit de curând un raport și iată, doresc să vă să ridic această chestiune a Nagorno-Karabakh. Încă nu s-a vorbit despre Nagorno-Karabakh. Se, se discuta odinioară despre Osetia de Sud și Abhazia, fiindcă ne-am uh, angajat uh, neașteptat uh, în acest conflict și iată, acum nu, nu mai discutăm deloc. Este interesant în ceea ce privește Nagorno-Karabakh uh, că că uh, guvernul, că grupul de la Minsk uh, uh Copreședintele acestui uh, grup, alături de americani, uh, au avut uh, discuții privind uh, soluționarea acestui conflict. Sper ca toate lucrurile să se termine cu bine. Până la urmă, au făcut o declarație comună care a fost aprobată de copreședintele francez. Ca raportor privind Caucazul de Sud, am uh, primit foarte mare sprijin uh, în ceea ce privește această recomandare, iar acum, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană este implicată mai activ în această chestiune și uh, ar putea să, să-și dea propriul său mandat pe lângă copreședintele francez. Ridic această problemă fiindcă nu ați uh, vorbit deloc despre acest conflict. Vreau să vă spun că lucrurile, așa cum merg lucrurile, Uniunea Europeană va trebui să se implice într-un fel sau altul, fiindcă nu știu cine ar putea să fie mai convingător în ceea ce privește uh, menținerea păcii. Ceilalți parteneri sunt uh, Rusia și America, după cum bine știți acesta ar trebui să fie rolul nostru. Când o să începem să discutăm acest subiect? Așteptăm să se întâmple ceva și după aceea trecem la discuții? Mulțumesc. Domnule ambasador, uh, ați primit multe întrebări, dar bineînțeles puteți să răspundeți la mai multe întrebări deodată, fiindcă temele sunt uh, recurente totuși. Câte, cât timp am la, la dispoziție? Păi nu știu cât să, cât să vă zic, uh, o, 80 de zile, Mulțumesc foarte mult. Mă bucur foarte mult că intervenția mea a suscitat atât de mult interes și atât de multe întrebări. Și atât de multe observații din partea dumneavoastră. Sunt de acord cu domnul Gualtieri, care nu mai este aici, și cu doamna Gomes. Ah, fiindcă vă puneți aceleași întrebări pe care mi le pun și eu de multe ori. Din păcate, nu pot să vă dau alte răspunsuri decât cele pe care vi le dați și dumneavoastră, dar iată, o să încerc să vă răspund la întrebări, grupându-le sistematic, începând cu um, întrebările referitoare la chestiuni instituționale. M-ați întrebat despre structura de cooperare permanentă, Începând cu dumneavoastră, domnule președinte și domnul Gualtieri, a întrebat, a, făcut, a pus o întrebare privind această chestiune, de asemenea și domnul Galer și doamna Gomes. Am fost întrebat dacă am uh, discutat la dineul cu ministrii de apărare această chestiune. Doar uh, pe scurt, doar când ministrul Chacon, uh, ministrul spaniol, a prezentat starea de fapt a uh, președinției spaniole a spus că s-a desfășurat un seminar care a fost uh, rezultatul acestui seminar. V-am spus că a fost un fel de exercițiu de brainstorming pentru a găsi, a veni cu idei, iar uh, în primul rând ne-am pus uh, întrebarea dacă există deja această structură de cooperare sau nu. Unii au spus că există deja, uh, nu este uh, EDA-ul, Apoi am fost întrebați, domnul Galer m-a întrebat dacă, dacă există o structură sau mai multe. Asta este o altă întrebare. Avem nevoie de o singură structură care să aibă mai multe ramuri sau um, avem nevoie de mai multe tipuri de structuri? Iată, uh, aici e nevoie de mai multă finanțare și un, către ce ne îndreptăm? Știm prea puține despre acest lucru din uh, articolul uh, din Tratatul de la Sabona și din protocolul 40, unde ni se spune că este nevoie de voință, de cooperare și de avansare în acest uh, domeniu. Avem nevoie de mijloace uh, industriale, tehnice și militare pentru unele țări pentru a face acest lucru. Acesta este și scopul unui battle group, iar acest subiect a rămas deschis până acum în ceea ce privește aplicarea tratatului de la Lisabona. După mine, acest lucru este unul dintre conceptele din tratatul de la Lisabona care, care au fost preluate din uh, proiectul uh, Constituției care nu s-a materializat și a ajuns acum în tratatul de la Lisabona, dar între timp s-au mai uh, opera niște schimbări. Deci avem niște elemente care pot fi considerate acum ca făcând parte din această structură de cooperare permanentă. Acest lucru nu înseamnă că nu trebuie lansată ideea și până la urmă decizia va fi luată de înaltul reprezentant. Dar, iată, s-a întreprins, s-au întreprins deja acțiuni în acest sens. În ceea ce privește serviciul de acțiune extern, externă, mi s-au adresat niște întrebări concrete care Trebuie să vă spun că nu și-au găsit încă răspunsul, dar sunt foarte importante și trebuie să se găsească un răspuns cât mai repede cu putință, mai ales în ceea ce privește Cred că domnul Pașcu m-a întrebat despre, și domnul Galer și alții m-au întrebat despre relația între între CMPD și înaltul reprezentant. Vreau să vă spun uh, că există o diferență între cele două organigrame. Uh, domnul, uh, între organigrama Consiliului și domnului Brov și Ferhofstadt. Până la urmă, organigramele sunt organigrame. Pentru mine nu sunt atât de importante, fiindcă sunt tot timpul în mișcare, asta din experiența mea, am înțeles. Încerc, încercăm să construim ceva, să avem un plan și după aceea când ajungem pe la mijlocul procesului de construcție, ne amintim că uh, am uitat să, să instalăm uh, baia sau să uh, punem instalația electrică. Cam așa se întâmplă. Deci degeaba avem un plan, avem un plan a ceea ce dorim să atingem. Aceasta este organigrama. Dar în organigramă nu, nu avem liniile care leagă punctele între ele. Iar aceste linii înseamnă un lanț de comandă sau coordonare sau, uh, sau legături structurale sau de informație. Uh, în, uh, în armat avem uh, aceste legături uh, uh, în diferite culori și reiese foarte clar cine dă ordine, cine, cine cui trebuie să raporteze și așa mai departe. Iată, încă nu, nu avem toate aceste legături bine definite. CMPD-ul um, și ideea că trebuie să raporteze înaltul reprezentant poate așa vor sta lucrurile, dar este puțin nerealist, fiindcă în altul reprezentat va, va călători foarte mult și, um, uh, și direct, directoratul de programare privind gestionarea crizelor CMPD va trebui să raporteze, să dea rapoarte zilnic. Deci vor exista aceste legături, indiferent cum le numim, vor exista aceste legături în organizare. Am uh, cam uh, am cam pierdut din... Uh, am cam pierdut noțiunea acestei, um, acestei probleme și um, uh, Coreperul este mai bine informat în ceea ce privește aceste sisteme. Deci, cum, cum să vă spuneam, există trei secretari generali, unul implicat de, unul la nivel administrativ, politic și în ceea ce privește gestionarea crizei. Bun, oricum uh, vor exista legături nu numai cu un alt reprezentant, dar și prin acest al doilea nivel. Dar încă o dată vă spun că acest grup de secretari generali va reprezenta nivelul de conducere al serviciului. Este foarte important de menționat faptul că uh, gestionarea crizei are o legătură uh, clară cu acest punct și același lucru este egal cu președ... este valabil, cu... valabil în legătură cu președintele. Uh, cu acest uh, vârf al, um, uh, al muntelui Olimp, unde stau zei, dacă vreți să-i spunem așa. În ceea ce privește um, întrebările legate de chestiuni, de chestiuni uh, instituționale ar mai fi un aspect cu care aș dori să uh, încheie acest domeniu în legătură cu Agenția de Apărare Europeană, despre care a vorbit doamna Gomez. Uh, după cum știți, programul nu a fost, multianual nu a fost, bugetul multianual nu a fost aprobat. Doamna Ashton nu este membru al guvernului britanic, astfel încât nu poate să influențeze prea mult lucrurile chiar dacă uh, domnia sa crede că ar fi mai bine pentru, activi- pentru activitatea acestui organism să existe un uh, program multianual, nu poate influența în niciun fel uh, lucrurile dacă guvernul britanic uh, refuză. E vorba de o um, decizie guvernamentală și eu am fost prezent când uh, s-a respins ideea acestui program multianual la nivelul guvernului britanic. Da, uite, au alegeri peste trei zile. În ceea ce privește criza, criza este importantă, fiindcă influențează activitatea EDA. Raportul pe care l-a înaintat domnul Vice ministrilor a accentuat uh, ideea că trebuie să tragem învățăminte de pe urma crizei pentru a avea mai multă coerență la nivelul coordonării programelor și pentru a face economii, fiindcă astfel vom reuși să facem economii cu toții. A dat exemplul programului european uh, Eurofighter, care era desfășurat de uh, patru țări europene și E vorba de avionul britanic și cel francez uh, Rafale și, și, uh, și suma investită era uh, aceeași pe care americanii o, o investeau într-un singur avion. Dar iată, acesta este, este scopul pe care îl are de aul, printre altele. Dar să trecem la, la situația operațiunilor Bosnia era, a fost un subiect care a suscitat foarte mult interesul dumneavoastră. Mai întâi, domnul Pașcu a, întrebat des, a vorbit despre instruire, despre training și care și misiunile noastre au rol de monitorizare, de asistare, dar și de instruire a personalului, pentru că, într-adevăr, aveți dreptate, avem o nouă generație care trebuie instruită, trebuie uh, formată și um, în rândul, uh, chiar și uh, la nivel superior de comandă, la nivelul generalilor avem o nouă generație, ofițerilor superiori avem o nouă generație. Și domnul Danjean și alții au întrebat despre evaluarea riscului. Domnul Weigel a vorbit despre nevoia de a avea o astfel de evaluare pentru a vedea de ce ne aflăm acolo și ce facem și soldații pe care avem noi în Bosnia, cam uh, o mie, sunt împărțiți în trei grupuri în funcție de activități. Pe de o parte avem uh, avem uh, lo- logistica acest acest lucru este foarte necesar când avem o misiune foarte mare. Uh, pe de altă parte, avem uh, trupele desfășurare, desfășurate în aceste loturi. Un sistem uh, de prevenire rapidă pentru a vedea care ar fi problemele ce s-ar putea evi acest uh, conflict, uh, ce înseamnă acest conflict? Nu este vorba de o confruntare între comunități etnice sau acțiuni de gherilă. Um, vreau să vă, să vă explic cum stau lucrurile. Închipuiți-vă un, un incident uh, care a avut loc într-un sătuc cu câteva săptămâni înainte de alegeri. Acest incident ar putea fi pur și simplu un, uh, un accident rutier, o femeie este lovită de mașină la traversare de pietoni, uh, femeia aparține unei comunități, iar șoferul altei comunități și uh, iată așa apare un conflict sau acest, acest fel de accidente, de incidente minore ar putea um, aprinde manifestări foarte semnificative de violență. Pentru acesta avem nevoie de trupe, nu foarte multe, dar e nevoie de trupele care sunt acolo, iată de ce avem nevoie de um, o evaluare pentru a hotărâ care trebuie să fie capacitatea misiunii noastre. Avem nevoie de uh, un număr de, de soldați acolo cu ve- în vehicule armat, uh, um, armate pentru a pentru a controla situația, pentru a aceasta să nu se răspândească în restul țării. Dacă se întâmplă un astfel de incident, înseamnă că dacă se întâmplă în câteva mai multe sate în același timp, dacă acesta se confruntă cu probleme și dacă sunt provocate politic, atunci nici Altea, nici vreo altă misiune nu poate face nimic și atunci va trebui să acționăm altfel. Iată de ce este nevoie ca în afară de aceste loturi să avem uh, o prezență executivă pentru a putea uh, desfășura trupe rapid în momentul în care are loc un incident și pentru a uh, pune capăt violenței acolo unde aceasta izbucnește. Poate că am, am uh, ar mai fi lucruri de spus uh, cu privire la Bosnia, dar o altă chestiune care a fost ridicată de dumneavoastră o reprezintă Somalia și mm, instruirea din Uganda. Domnul Galer s-a referit la cooperarea cu SUA. Într-adevăr, aceasta există, fiindcă oferă o parte a mm, transportului pentru um, personalul care beneficiază de formare în această țară și avem o, un instrument de cooperare cu guvernul din Uganda care ne mm, asigură mm, locația din Kampala și uh, există acest uh, sistem de transport. Întrebarea dacă avem uh, garanții, m-a întrebat doamna Gomes privind <laughs> rezultatul acestor, acestor exerciții de training uh, și că cei care beneficiază de pe urma de, acest, uh, de această instrucție nu vor uh, îngroșa rândurile teroriștilor. Nu avem niciun fel de garanție, bineînțeles, și nu avem nicio garanție că noi, în momentul în care uh, instruim aici, pregătim uh, polițiști, jandarmi, nu avem nicio garanție că acel Uh, polițist care îi dăm o armă în mână nu se va duce să-și ucidă nevasta. Dar, bun, e mai greu să avem garanții în țări care sunt în război, cum ar fi Somalia, dar, în general, comportamentul uman nu ne oferă nicio garanție, este imprevizibil. Putem să oferim, totuși, nivelul de instrucție necesar pentru a, a uh, pentru a crea această acest uh, uh, contextul, acest context al uh, unui scop foarte clar, dar până la urmă garanții asta nu există. În ceea ce privește întrebarea referitoare la Atalanta și cred că domnul Gualtieri mi-a adresat această întrebare cu privire la ce s-a întâmplat între între Al-Shabaab și alt grup terorist. Este vorba de controlul teritoriului aici, în principal. Nu vorbim aici despre crearea unui nou stat, ci despre despre control și influență au, uh, este vorba de un grup de, de tineri, de uh, pirați care uh, cumpără case luxoase, mașini scumpe și uh, și atra- sunt, sunt, atrag foarte mulți tineri. Până la urmă suntem în vestul sălbatic aici. Doamna Gomes m-a întrebat și alții m-au întrebat ce, cum, cum vor putea fi opriți. Acțiunile noastre trebuie să continue, domnul Svoboda a spus că ne jucăm de fața ascunsele că nu facem nimic până la urmă. Am, uh, până la urmă nu, nu facem nimic în acest fel. Trebuie să, să oferim uh, securitate navelor care navighează, care trec prin aceste zone, dar avem nevoie de elicoptere, aici avem nevoie de capacități suplimentare și trebuie să ne asigurăm că pirateria nu va mai fi o afacere profitabilă. Și aici sunt multe, multe chestiuni uh, care se pun uh, situația la fața locului, precum și uh, circuitele financiare, unde ajung acești bani când e vorba de răscumpărări. Și aici lucrurile sunt foarte complicate și, și toate aceste chestiuni depășesc mandatul uh, european și implicațiile politice sunt, sunt uriașe, dar trebuie să încercăm să soluționăm aceste, această problemă, fiindcă este într-adevăr foarte gravă în Somalia. Apoi am fost întrebat uh, despre Caucazul de Sud, uh, domnul uh, Zemke a adresat o întrebare în acest sens. Precum și, iată, Nagorno-Karabakh a fost uh, menționat. E, e ușor și, <laughs> în același timp, foarte greu să răspund la întrebarea aceasta, fiindcă, dat fiindcă nu avem o misiune, nu am nimic de raportat privind acțiunile noastre, dar noi încercăm uh, să menținem contactul cu grupul de la Minsk și să îi ajutăm uh, la nivel politic și diplomatic. Situația din Nagorno-Karabakh la ora actuală Acum șase ani am avut o rază de speranță, dar acum, uh, odată cu centenarul uh, genocidului armean, uh, lucrurile au degenerat, au scăpat de sub control și relațiile cu Turcia s-au deteriorat și nu știm dacă acordul la care au ajuns înainte de sfârșitul anului va fi pus în aplicare sau nu. Aceasta este principala problemă. Dacă Uniunea Europeană va fi cea care va trebui să rezolve problema, nu știu, mă îndoiesc, dar va trebui să joace un rol. Aceasta este întrebarea care se pune, fiindcă în cadrul OCDE-ului toate țările implicate, cele care... OSCE-ului, toate țările implicate, cele din grupul de la Minsk, Turcia, Rusia, Azerbaijan și Armenia sunt membri ai OSCE și OSCE-ul ar trebui să, să uh, conducă procesul de soluționare a conflictului și, bineînțeles, Uniunea Europeană își va oferi întreg sprijinul privind soluționarea acestui conflict, așa cum face și în alte cazuri. În ceea ce privește Osteția de Sud și Abhazia, o întrebare adresată de domnul Zemska, Vă spun că nu, nu, nu e vorba de, de trupe europene în aceste două zone alături de trupe rusești. Poate că a fost, nu știu dacă am înțeles bine din interpretare, dar nu, nu vom avea trupe. În ceea ce privește de, în ceea ce privește operațiune de monitorizare, fiindcă această misiune este foarte importantă, este singura misiune din Georgia care încearcă să pună lucrurile în mișcare Singura problemă însă este că nu pot uh, trece frontiera administrativă în Osetia de Sud și Abhazia, dar am început deja să ne ocupăm, să ne desfășurăm activitatea împreună cu ONU. Secretarul general al ONU a numit un nou uh, alt reprezentant special pentru um, aceste două regiuni. Eu am um, M-am întâlnit la un dejun de lucru vinerea trecută cu domnia sa și am încercat să vedem uh, cum uh, putem uh, lua măsuri care să ajute ambele comunități de o parte și de alta graniței, cum se poate trece granița, cum putem avea cooperare transfrontalieră cum se pot favoriza schimburile economice și așa mai departe. Trebuie să să sprijinim ideea domnului ministru Iabocasvili în ceea ce privește integrarea acestor uh, regiuni care, bineînțeles, propunerea trebuie să mai fie șlefuită, mai ales în ceea ce privește chestiunile juridice. Dar uh, uh, în ceea ce privește George, ați vorbit despre procesul de la Geneva. E bine, procesul de la Geneva are o dimensiune pozitivă, și anume că este un proces. Înainte erau doar discuții, acum este un proces. Au 10 reuniuni. Vreau să vă spun când uh, am citit raportul după cea de-a doua întâlnire, am spus colegilor mei, uite, a doua întâlnire și probabil ultima. N-am avut dreptate, acum am ajuns la, între, la întâlnirea numărul 10. Lucrurile se mișcă foarte încet, dar se mișcă. Și asta este cel mai bun Și cel mai bun lucru este faptul că toată lumea dorește să participe, pentru că este singurul uh, for de discuție chiar dacă rezultatele nu sunt uh, uriașe la nivel practic. China, yes, that was... Referitor la alte aspecte, mă voi referi pe scurt. China. Doamna Ashton se va Doamna Ashton a fost deja la Shanghai, nu știu exact uh, la ce anume a ajuns legătură cu domeniul securității. Atalanta este o misiune interesantă pentru China, deoarece 90% din comerțul uh, practicat de China trece prin această regiune. Și de ce ar fi interesant să avem niște negocieri strategice mai generale cu chinezii. Ei au interese complet diferite, au percepții complet diferite de ale noastre în domeniul securității, însă există domenii în care putem sta la masa negocierilor și trebuie să o facem. Pe scurt, uh, Irakul și baza britanică. Știți că misiunea are mai mult personal în Europa decât în Irak. Ne mutăm de la Bagdad, deci nu în afara bazei britanice, ci pentru că creăm uh, o nouă bază. Deocamdată funcționăm în baza britanică, Însă ne vom muta în nordul Irakului și vom încerca chiar să ne ducem la Bașora pentru a avea o acoperire mai mare. În ceea ce privește Congo, sunt într-adevăr cu, de acord cu dumneavoastră. Va trebui să revizuim ce anume facem acolo și același lucru este valabil și pentru Guinea-Bissau. Deci nu cred că e momentul să renoim această misiune care a dat greș, deci nu a reușit să reformeze sectorul securității. În Guinea-Bissau trebuie să scăpăm de militarii care controlează țara, care sunt uh, practic controlați de traficanți de narcotice din America de Sud și politicienii, deci practic și ei uh, sunt uh, sub controlul acestora. În ceea ce privește acum erupția vulcanică. Bineînțeles, nu putem garanta siguranța fiecăruia și diferența între un cutremur și vulcan. În Haiti a fost o catastrofă umanitară. Erupția vulcanului a fost un fenomen natural care a, creut, a creat uh, uh multe pierderi companiilor aeriene, a deranjat foarte mult uh, circulația oamenilor, însă clar că putem trage învățăminte. Eu a trebuit să rămân la sol aici în Bruxelles, nu am putut să mă duc la Madrid, unde aveam o ședință la care trebuia să particip. Însă mii de persoane, milioane de persoane și-au pierdut avioanele, nu au putut merge la reuniuni. Vai de mine, <laughs> săracii, la ședinții. Aceste reuniuni au avut loc și până la urmă lumea a continuat. A mers înainte, nu s-a întâmplat practic nimic grav.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 bine și nu le vom soluționa de azi pe mâine. E drept că doamna Ashton și domnul Rasmussen, care și-au preluat funcția în același timp, au hotărât să se întrevadă în mod uh, regulat și chiar s-au întâlnit. În al doilea rând, um, atunci când se întâlnesc, o fac în bilateral, dar și împreună cu echipele lor pentru a identifica sectoarele în care Cooperarea dintre UE și NATO poate fi uh, sporită. vorba de capacități, de cooperare în Afganistan. La reuniunea din Luxemburg s-a vorbit despre ceea ce trebuie să facă EUPOL nu doar de una singură, ci și pentru a completa misiunea NATO. Și NATO are nevoie de, de noi. NATO antrenează polițiștii de bază, însă nu antrenează ofițerii din poliție, subofițerii și așa mai departe. Uniunea Europeană poate să facă așa ceva. Și există această dimensiune complementară care trebuie aprofundată și studiată. Ceea ce privește Atalanta și aici am avansat destul de mult, ceea ce privește colaborarea. Cum putem depăși problema legată de singura schemă de cooperare existentă între UE și uh, NATO, și anumita schemă Berlin Plus? Personal, cred că funcționează această schemă, însă este ea suficientă? Nu. Berlin Plus și-a arătat uh, eficiența, însă s-a văzut care sunt și limitele sale, mai ales în Bosnia. Acest cadru nu poate fi depășit. Și în momentul de față sunt vehiculate mai multe idei pentru a avea o schemă Berlin plus plus, o altă schemă de coordonare, de control și coordonare a forțelor. Poate că aceasta va fi soluția pentru a depăși problema legată de schema actuală de cooperare. În rest, cred că există voință, cel puțin din partea nu neapărat din partea tuturor țărilor, ci cel puțin din partea Uniunii Europene. Există o mare țară din NATO care are probleme. Au avut loc alegeri uh, și în mai multe țări, mai mici, și știți că echilibrul de forțe din cadrul NATO s-a schimbat. Există personalități noi, și va trebui să vedem cum evoluează lucrurile în următoarele săptămâni. Nu sunt prea optimist în ceea ce privește termenul scurt, însă în practică cred că se pot face multe și vă asigur că voința de care dau dovadă în altul reprezentant și secretarul general NATO e un semn bun. Vă mulțumesc, domnule ambasador. Ați uh, respectat și timpul alocat, ați răspuns la toate întrebările adresate. Vă mulțumesc. Cred că am abordat principalele puncte. O scurtă precizare. Dumneavoastră ați vorbit despre uh, prezentarea făcută de Robert Cooper. Mâine vom avea această prezentare. Deci dumneavoastră ne-ați prezentat în avantpremieră multe puncte interesante. Uh, Vă reveni la ce spunea colegul Zvoboda în legătură cu China și relația cu China în domeniul securității. E o temă foarte importantă și sper să avem uh, ocazia să discutăm despre aceasta împreună cu domnul Pașcu. Am uh, discutat cu colegii chinezi în ceea ce prește Atalanta și când vom avea o discuție aici la sede despre Atalanta, îi vom invita și pe prietenii noștri chinezi pentru a vedea care este percepția lor. Vă mulțumesc încă o dată, domnule ambasador. Vom face o scurtă pauză înainte de a trece la următorul punct și anume examinarea intermediară a programelor europene de navigație prin satelit. Deci câteva minute de pauză, după care reluăm ședința. S'il vous plaît, nous allons reprendre. Merci au... Le mulțumesc celor care doresc să asiste la reuniunea noastră, și deci cei care doresc uh, să plece sunt rugați să o facă cât mai repede. Le mulțumesc celor care s-au hotărât să rămână. Avem un proiect de aviz pentru Comisia ITRE, Forma de programele europene de navigație prin satelit. Colega noastră, Maria Copa, este raportor la acest dosar. Dumnea ei uh, ne cere scuze. Din păcate nu poate să vină astăzi din cauza unei probleme de forță majoră. Doamna Gomes ne va prezenta avizul în locul doamnei Copa. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Este avizul uh, colegii noastre Maria Elena Copa. Raportul este al Comisiei ITRE, iar doamna Copa ar dori să accentueze câteva idei privind revizuirea la jumătate de mandat a sistemului de navigație prin satelit. E vorba de implementarea, evaluarea acesteia și perspectivele financiare. Domnul ei sublinează faptul că Galileo este un proiect important pentru UE, deoarece crește securitatea și independența noastră la nivel internațional. În al doilea rând, se iau în considerare două lucruri. Implicațiile internaționale ale proiectului și faptul că nicio politică spațială nu poate fi întreprinsă uh, izolat fără să țină seama de ceilalți implicați. Deci trebuie să colaborăm cu cei activi din uh, sectorul navigației prin satelit pentru a dezvolta sinergii din punct de vedere tehnologic, însă și pentru a asigura compatibilitatea și, uh, dacă e posibil, interoperabilitatea dintre diferitele sisteme de navigație globală prin satelit. După cum știți, problema compatibilității ține de sistemul chinez Compass și de Uh, faptul că frecvențele sunt împărțite cu Galileo. Președintele Barroso și prim-ministrul chinez au um, avut un schimb de scrisori care ne oferă motiv uh, de mm, a fi mai optimiști, însă totuși uh, problema nu a fost soluționată. O altă problemă importantă, să înțelegem în ce măsură Galileo este un proiect uh, strict civil. Poziția Parlamentului European, bineînțeles, a fost de la bun început că acest proiect este un sistem civil controlat de către civili. Însă, în raportul 2008 privind politica spațială europeană se recunoaște faptul că Galileo este o unealtă importantă pentru operațiunile PESA. Marieleni Copa dorește să ne reamintească faptul că nu putem trece cu vederea această dimensiune a proiectului uh, Galileo. Există anumite dimensiuni um, care pot fi folosite în două feluri și de ce e important să avem niște standarde clare pentru a limita uh, accesul celor neautorizați. Toți utilizatorii proiectului Galileo trebuie să respecte dreptul internațional, cartele și convențiile ONU, tratatele UE și principiile călăuzitoare din uh, Serviciul de Acțiune Externă al UE se poate evita Galileo, folosirea Galileo, de exemplu, pentru direcționarea rachetelor. Doamna Copa îi cere comisiei să stabilească niște criterii tehnologice necesare în ceea ce privește um, ceea ce privește cererea de achiziționare de sateliți. Doamna Copa reiterează faptul că în niciun caz politica spațială europeană ar trebui să contribuie la militarizarea exagerată a spațiului. Dumna ei ne arată și faptul că suntem responsabili de poluarea spațiului și că putem fi trași la răspundere. De asemenea, spune că legea spațială internațională ar trebui să fie elaborată, salută Uh, manualul de conduită american în domeniu pentru reducerea deșeurilor spațiale și sublinează importanța de a avea niște criterii clare obligatorii din punct de vedere legislativ. Deci, asta a vrut să spună colega Copa. Eu una, în ceea ce vrește raportul von Vogau privind politica spațială europeană. Deci, știți că am avut colegi din alte comisii care au avut uh, o cu, altă, o cu totul altă părere. Ei doreau ca proiectul Galileo să fie folosit doar în scopuri civile, nu și militare. Știți că ne-am bătut mult uh, în legătură cu finanțarea comunitară a programului Galileo. Noi, cei de la sede, credeam că trebuie să recunoaștem că, deși acest proiect a fost uh, creat ca sistem civil, are totuși și uh, utilități, poate fi folosit și în scopuri militare și deci trebuie să întrevedem posibilitatea de a finanța în acest scop, dacă va fi nevoie. Eu cred că, practic, uh, ne-am um, submina propria capacitate de apărare și securitate dacă nu am finanțat acest proiect uh, și în scopuri militare. Deci nu trebuie să avem această noțiune restrânsă a programului Galileo. Deci ar trebui să recunoaștem și faptul că poate fi folosit în scopuri militare. Dreptul internațional și tratatele nu ne împiedică să-l folosim în scopuri militare, din potrivă. Au apărut de asemenea și semne de întrebare în legătură cu impactul pe care alții, așa cum spune și Maria Leni, actori relevanți în domeniu, deci alții și faptul că și alții vor să folosească spațiul în scopuri militare. Nu știu dacă cineva ne poate răspunde la această întrebare, însă ar fi bine ca cineva din partea Consiliului sau de la orice altă instituție să ne aducă lămuriri. Să vedem în ce măsură alți uh, actori, cum ar fi SUA sau China sau chiar Rusia, militarizează spațiul. Nu înseamnă asta oarecum că Uniunea Europeană ar trebui să-și revizuiască politica spațială pentru a putea preveni militarizarea spațiului? Vă mulțumesc! Avizul doamnei Copa ne reamintește bine toate dimensiunile pe care tocmai le-ai menționat, Dragana. fără să fim împărtinitor, trebuie să spunem că e important să fie sprijinite misiunile PESA prin utilizarea dublă pe care o putem avea. Bineînțeles, trebuie să avem toate garanțiile necesare pentru a asigura controlul civil și pentru a asigura o utilizare conformă tratatului. Doresc să intervină acum um, alți colegi. Do- da, pot să dau cuvântul doamnei Cavada din partea comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să vă spun că salutăm conținutul acestui raport care exprimă în mod precis și circumstanțial punctele sensibile pe care le are programul Galileo. E vorba de cele șapte puncte referitoare la proiectul Galileo. Primul rând, punctul 5. Așa cum dorește și Parlamentul European, aș vrea să vă spun că, în paralel, Comisia va veni cu o propunere de text privind modalitățile de acces la serviciile PRS. Conform calendarului nostru indicativ, sperăm că această propunere de text să fie trimisă Parlamentului și Consiliului înainte de vacanța de vară, deci la sfârșitul lunii iunie. Referitor la punctul 6, foarte important, pentru dezvoltarea programelor europene, aș vrea să subliniez faptul că împărtășim îngrijorările exprimate de deputații europeni privind exporturile de echipamente sensibile din cadrul acestor programe. Ceea ce privește declarațiile mai tehnice făcute de către doamna Gomes, expertul nostru pe probleme de securitate ar dori să precizeze faptul că toate echipamentele de navigație globală prin satelit, inclusiv Galileo, prevăd au regimul de control al rachetelor. Deci sunt uh, echipate cu acest sistem. Asta ca să răspund doamnei Gomes. Nu aș mai avea nimic altceva de subliniat. Îi mulțumesc Parlamentul European, mai ales doamnei Copa, pentru acest raport excelent. Merci beaucoup, monsieur. Vă mulțumesc. Domnul Eller. Mă întreb dacă în uh, acest domeniu uh, dispunem de o uh, posibilitate de acțiune neîngrădită, pentru că dacă mă gândesc la aspectele legate de finanțare, eu cred că ofertele europene sunt singurele care nu beneficiază de finanțări masive și cred că ar fi nerealist să credem că am putea pe termen lung să Uh, creiem perspectivele de finanțare necesare pentru a rămâne eh, competitiv din punct de vedere tehnologic și comercial, fără a implica eventual și eh, investitori din afara Europei, pentru că nici uh, unul dintre actualii competitori uh, nu uh, dispun de suficiente mijloace de finanțare pentru a putea face față singuri. Iar în ce privește posibilele conflicte dintre Europa și China, de asemenea, cred că chinezii se folosesc inclusiv uh, de intersectarea cu finanțare în scopuri militare. Deci, um, poate că trebuie să ne gândim și noi la aceste aspecte și să vedem în ce măsură pe viitor vom putea să punem în valoare eventuale um, avantaje tehnologice și să ne menținem în competiție fără o finanțare și dinspre Uh, latura militară. Nu trebuie să respingem ca atare categoric o asemenea posibilitate. Există, cum spuneam, finanțări uh, la competitorii noștri uh, din afara Europei care vin dinspre domeniul militar. Mulțumesc dacă alți colegi doresc să intervină. Vă amintesc termenele legate pentru acest raport. 11 mai data limită pentru amendamente, pe 2-3 iunie a doua uh, lectură. Avizul va fi adoptat la uh, Comisia AFET pe 22 sau 23 iunie. Raportul va fi uh, pe 3 iulie adoptat în Comisia ITRE și în uh, plenară după aceea în septembrie. Dacă nu există alte probleme, Încheiem aici ședința. Mulțumesc tuturor și îi rog pe coordonatorii uh, grupurilor să rămână pentru o întâlnire a biroului.